Începem cu raportul domnului Faria privind guvernanța internațională a oceanelor, un program pentru viitorul oceanelor în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Domnule Faria, aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamnă președintă, uh, domnule comisar, mările și oceanele acoperă cea mai mare parte a planetei noastre, ne oferă energie, ne oferă medicamente, energie și este o sursă de creștere economică. Regiunile de coastă joacă un rol esențial pentru bunăstarea omenirii. Conform OCDE, industriile bazate pe oceane aduc o plus valoare de 3 miliarde de euro și acest volum va crește până în 2030. Dar oceanele sunt delicate, fragile, deși sunt bogate în resurse. Regiunile costiere se dezvoltă în întreaga lume, însă nu trebuie să uităm că ele joacă un rol esențial și în reglarea climatului planetar, absorb un volum imens de dioxid de carbon, redistribuie căldura la nivelul întregii planete. Oceanele sunt principalul nostru aliat în lupta împotriva schimbărilor de climă, dar sunt, după cum spuneam, fragile, sunt supraexploatate, suferă de pe urma schimbărilor de climă și să nu uităm că există și fenomene cum ar fi acidificarea apei cauzate de intervenția umană, și biodiversitatea este periclitată. Există și priorități din acest punct de vedere. Mă gândesc la schimbările de climă, la lipsa de resurse suficiente care nu ne va permite să hrănim omenirea la cifra la care o să ajungem în 2050. Să dacă oceanele sunt curate, am putea să rezolvăm această problemă. E nevoie de un efort uh, comun pe plan internațional. Acest lucru a fost recunoscut în agenda 2020 a Națiunilor Unite, Rio Plus, iar protecția oceanelor și utilizarea lor durabilă trebuie să fie integrată într-un program comun mondial. Comunicarea Comisiei privind guvernanța comună a oceanelor care face parte dintre măsurile Uniunii Europene pentru Agenda 2020, a demonstrat cât este de imperios necesară îmbunătățirea gestionării oceanelor în direcția unei dezvoltări durabile, ne-a arătat că e nevoie de un plus de cunoștință pentru a putea opera în mod eficient. Guvernanța internațională vizează trei planuri de acțiune, dezvoltare durabilă, rolul Uniunii Europene la nivel mondial și ocuparea forței de muncă. Pentru noi, competitivitatea internațională în contextul economiei marine joacă un rol deosebit de important dacă ne gândim că situația oceanelor este tot mai neliniștitoare din cauza intervenției umane. Însă vorbim de provocări planetare cărora trebuie să le răspundă Uniunea Europeană și statele membre, acționând împreună și într-un mod mai ferm. Raportul de ieri include și o idee de parteneriate pentru oceane cu principalii parteneri ai noștri pentru a permite o mai bună guvernanță a acestor zone. Modul în care ne purtăm cu oceanele se va dovedi esențial pentru supraviețuirea noastră. Domnul comisar Vela spunea că oceanele sunt inima albastră a planetei. Iată, trebuie să aflăm ce trebuie să facem pentru a proteja oceanelor, pentru a crea o guvernanță internațională în acest domeniu. Sper că voi putea continua să, să beneficiez de sprijinul noastră și mâine la vot. Trecem direct la Catch the Eye, doamna Peti în un minut. În primul rând, uh, doresc uh, să îi mulțumesc colegului meu, domnului Faria, pentru acest raport excelent. Doresc de asemenea să repet poziția pe care am exprimat-o mai devreme, și anume că Uniunea Europeană trebuie să fie conducător uh, atunci când vine vorba despre crearea guvernanței internaționale a oceanelor și a acestei uh, convenții obligatorii la nivel internațional, care este um, aplicabilă la nivelul sistemului și care acoperă mai multe domenii. De asemenea, um, suprapescuitul, uh, zonele de conservare marine ar fi acoperite și de asemenea accesul pentru a prezerva uh, biodiversitatea, pentru a combate acidificarea și uh, chimicalizarea oceanelor și de asemenea accesul necesar la principiile de precauție. Nu trebuie să uităm de deșeurile uh, din oceane, de microplastic, care reprezintă o problemă foarte mare. Așadar, mai sunt multe de abordat pe viitor, dar mult succes și curaj uh, comisiei și sper să înceapă cât mai curând posibil cu toate inițiativele. Un minut egalement. Doamna Engström, un minut. Mulțumesc și eu uh, domnului Faria pentru acest raport și pentru colaborarea foarte bună. Într-adevăr, uh, avem de-a face cu uh, provocări importante în ceea ce privește apele oceanelor noastre. Schimbările climatice uh, au influențat uh, starea acestora, precum și viața subacvatică. Sigur că pescuitul uh, joacă un rol important în acest context, dar mie mi se pare că există o serie de alte activități care pun uh, probleme. De exemplu, forajele uh, la adâncime foarte mare. Uh, Ah, mi-ar plăcea ca acestea să nu se mai uh, întâmple. De asemenea, trebuie să vedem care sunt deciziile cele mai bune care pot fi luate atunci când vine vorba despre aceste foraje la adâncime mare în ocean. Toate acestea trebuie gestionate bine, astfel încât generațiile viitoare să se mai poată bucura de oceane. Avem nevoie de uh, studii de impact uh, și, de asemenea, de asumarea responsabilității din partea celor care um, fac parte și ne reprezintă în aceste organizații internaționale. Mulțumesc, doamna Ekunen. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kollega Faria erinomaisesta Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc domnului Faria pentru uh, un raport excelent. Știm că poluarea oceanelor reprezintă o provocare foarte mare și că plasticul, că 95% din uh, plasticul folosit uh, în lume este folosit o singură dată și apoi aruncat și el sfârșește în oceane. Tone de uh, plastic ajung în ocean. Sticle și pungi de plastic. Trebuie să luăm măsuri la nivel global. Este bine că în Europa pungile de plastic se plătesc, și că se reciclează sticlele de plastic. În Finlanda uh, avem un exemplu foarte bun. Zeci de ani, de zeci de ani uh, folosim un sistem de reciclare al sticlelor de plastic. 92% de, dintre sticlele de plastic sunt reciclate în Finlanda. Ar trebui să facem și noi uh, același lucru, iar microplasticele în uh, produse igienice ar trebui să fie interzise. Monsieur Polciac. Domnul Polciac are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mă alătur și eu antevorbitorilor în ceea ce privere, privește evaluarea situației din oceane și mări. Vă reamintesc că articolul 14 din Agenda Europeană ne cere, Generațiilor Unite ne cere să protejăm mările și oceanele, însă pescuitul industrial este un dezastru pentru biodiversitate și pentru viața marină. În același timp, la începutul acestui an, revista Science a publicat un articol avertisment spunând că a crescut de patru ori suprafața zonelor moarte din oceanele noastre, mai ales în zonele costiere. De asemenea, oamenii de știință spun că acest pericol poate fi eliminat dacă se cooperează foarte bine cu uh, sectorul industrial activ în acest domeniu. De asemenea, în ceea ce privește emisiile provocate de transportul maritim, ar fi lucruri de spus, dar nu am timp. Vă mulțumesc. Înțeleg că ați cerut să interveniți la Catch the Eye, domnule Hetman. Trebuie să ne faceți semn mai repede puțin. V- vă dau cuvântul acum și apoi dăm cuvântul domnului Vela. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, pentru înțelegerea dumneavoastră și încerc scuze că nu am semnalizat intenția mea mai devreme. Doresc să-l felicit pe colegul meu cu privire la acest raport. Este foarte important ca Europa să aibă o poziție de lider în acest domeniu. Uh, nu numai pentru că avem o responsabilitate în acest sector, ci uh, pentru că știm că altcineva nu o va face. De aceea noi trebuie să preluăm acest rol de lideri. Au fost înregistrate uh, progrese importante în ceea ce privește reciclarea, însă câteva au fost uh, înregistrate în contextul dezvoltării anumitor piețe în anumite părți ale lumii. Ar trebui să continuăm pe această direcție, dar nu trebuie să obținem rezultate mai slabe. Trebuie să ne asigurăm că rezultatele vor fi aceleași și pe viitor. Dacă nu putem să conducem, în acest domeniu, nimeni nu ne va urma. Și este foarte important pentru că oceanele sunt importante. Vorbim despre uh, evoluții industriale, despre uh, deșeuri marine și tot felul de alte probleme cu care ne confruntăm. Trebuie să avem un rol de lider, așadar, și să răspundem provocărilor cu care ne confruntăm. Statele membre trebuie să facă mai mult în acest sens. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc, domnul Vela, pentru a trage concluziile la această dezbatere. Thank you, Madam President. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, onorați deputați. Vreau să le mulțumesc celor doi uh, raportori, uh, domnul Faria și domnul Monteiro de Aghiar, pentru acest raport pe care îl salut. Vă mulțumesc pentru faptul că susțineți obiectivele generale ale comunicării comune și acțiunile menționate acolo. Vreau să le mulțumesc și vorbitorilor care au intervenit. Comunicarea comună reprezintă un pas important înainte. Este pentru prima dată când Comisia și înalta reprezentantă um, emit o astfel de declarație în legătură cu starea oceanelor. Uniunea Europeană um, preia rol de conducere pentru a um, um îmbunătăți uh, modul în care se gestionează problema oceanelor. În urmă cu trei, ani, eh, trei luni în Malta eh, am confirmat, ne-am confirmat angajamentul de a fi în primul rând al um, în primele rânduri ale um, războiului împotriva poluării oceanelor. Regiunea 14 um, este foarte importantă pentru noi. Noi am eh, stabilit uh, agenții, uh, Uh, acțiuni concrete pentru a gestiona în mod sustenabil oceanele. Prima noastră prioritate este să îmbunătățim cadrul internațional de, gestion, de uh, guvernanță a oceanelor. Avem nevoie de o guvernanță bazată mai mult pe cooperare, credem în puterea democrației, credem în reguli și în instituțiile internaționale, însă nu există o guvernanță globală reală fără o guvernanță cooper- cooperativă. Uniunea Europeană face eforturile necesare uh, în cadrul cooperării uh, la nivel uh, multilateral, regional și bilateral și prin programele derulate. În același timp, uh, promovarea multilateralismului maritim reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, conformă cu strategia globală a UE pentru protecția mărilor. Acest lucru nu poate fi uh, realizat, acest obiectiv nu poate fi atins fără uh, cooperarea tuturor. Adunarea Generală a ONU a uh, stabilit să um, um, elaboreze uh, un uh, document legal conform uh, în baza Convenției uh, privind dreptul mării. Uh, a doua prioritate a noastră este să ne angajăm și mai mult în acțiuni internaționale pentru a reduce presiunile care se fac uh, asupra oceanelor, printre care deșeurile marine uh, care duc la încălzirea apei și la acidificarea apei. Trebuie să planificăm um, în mod corect și strategic modul în care folosim mediul marin la uh, nivel regional și local. Acest lucru este cheie pentru a avea succes. Viitoarea strategie privind plasticul ne va complementa uh, lupta împotriva deșeurilor marine. Oceanele sunt foarte importante pentru multe state în curs de dezvoltare ca potențială sursă de uh, alimente, locuri de muncă și venituri. Lucrăm cu mai multe state la programe care susțin pescuitul uh, durabil, uh, zonele maritime protejate și uh, gestionarea corectă a zonelor de coastă. Programele în derulare ajung la vreo 590 de milioane de euro și sunt alte proiecte în curs de pregătire în perioada 2014-2020. Dorim să cunoaștem mai bine oceanele și lucrăm în acest sens. Vom investi peste 260 de milioane de ani pe an în proiecte de cercetare marine și maritime. Tehnologiile moderne ne deschid posibilități noi și trebuie să profităm de ele la maxim. Un alt obiectiv este să creștem nivelul observației oceanelor și să facem acest lucru la nivel mondial, creând o bază de date mondială privind mările și oceanele. Trebuie să facem parteneriate cu partenerii noștri cheie internaționali. Indiferent dacă uh, facem acest lucru Um, pentru cercetarea mărilor sau pentru uh, protecția oceanelor. Toate fac parte din aceeași abordare. Presiunile la care sunt supuse oceanele nu sunt doar globale, ci și interconectate. Așa sunt și soluțiile la aceste problemă. Succesul acțiunilor europene nu depinde doar de noi, ci și de partenerii noștri internaționali și, în acest sens, susținerea dumneavoastră pentru înființarea parteneriatelor cu acțiuni, cu uh, jucătorii importanți, uh, cu vectorii importanți uh, în ceea ce este oceanul, este de importanță crucială. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Încheiem dezbaterea.